Doamnelor și domnilor, dragi colegi, stimați experți, stimate doamne și domni din această sală, vă urez bun venit la audierea noastră cu privire la implementarea reglementărilor din pachetul brevetului unitar Aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor care sunt astăzi aici în sală. Vreau să îi mulțumesc și domnului uh, Pierre Delzo, care este director uh, general adjunct al DigiMarkt. Mulțumesc uh, și lui Jérôme de Brul, care este președintele Comitetului de Selecție, doamnei Margot Frölinger de la Oficiul European pentru Brevete și um, domnului Beckering, domnului Karcher, care este coordonatorul uh, grupului de lucru cadru pentru uh, brevetul unitar, și domnului Winfried Tillman, membru în uh, Drafting Committee al uh, regulamentelor de procedură, și a domnului Thierry SIR de la Business Europe. Tuturor așadar bun venit! Având în vedere cât de târziu este acum, aș vrea să începem imediat și vreau să-l rog de aceea, în primul rând, uh, pe domnul Delzo să ne vorbească în numele DigiMarkt și apoi vom continua în conformitate cu ordinea de zi. Vă rog, domnule Delzo. Et merci aussi à votre comité d'avoir organisé. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ați organizat acest eveniment foarte important, care cumva o valoare simbolică pentru construcția pieței interne. Vreau uh, cu această ocazie să mulțumesc comisiei dumneavoastră, precum și raportorilor dumneavoastră, pentru munca excelentă care a dus până la urmă la acel compromis adoptat iarna trecută. Într-adevăr, acum avem un uh, compromis la care s-a ajuns, încă provocarea cu care ne confruntăm cu toți este aceea să facem astfel încât acesta să fie concretizat, să devină practic o posibilitate concretă pentru întreprinderile europene. Și în acest sens, primul lucru care trebuie să se întâmple este acela ca statele, acela ca statele membre să ratifice acordul um, în ceea ce privește brevetele Trebuie ca uh, în trei 13 uh, state să, uh, să semneze acest, să ratifice acest text, printre care Franța, Regatul Unit. Până acum un singur stat a făcut acest lucru, Austria. Um, unele au demarat procesul, dar mai e nevoie de multe eforturi. De exemplu, Regatul Unit nu va ratifica înainte de 2014. Irlanda trebuie să facă un referendum și e foarte probabil ca și uh, Danemarca să trebuiască să facă același lucru. Acest lucru, desigur, uh, prezintă riscul de a întârzia ratificarea. Dacă suntem optimiști, s-ar putea să obținem poate primul brevet european înainte de alegerile pentru Parlamentul European, dar acum trebuie să fim uh, realiști, să se întâmple acest lucru cumva înainte de 2015, dar trebuie totuși să păstrăm acest uh, um, avânt și să ne asigurăm că acesta va fi ratificat cât se poate de repede. În al doilea rând, trebuie să se pună în vigoare tot ecosistemul care înconjoară acest brevet. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, în primul rând, că trebuie să, pună, să intre în, vi în vigoare ju jurisdicția unificată și în acest sens există un comitet de pregătire, un comitet pregătitor care se asigură de acest lucru, dar uh, președintele acestuia este acum uh, prezent și vă va informa cu privire la activitatea acestui comitet. Și încă un lucru extrem de important, trebuie să se lucreze pe modul în care va fi uh, administrat um, brevetul unitar în continuare și există un comitet de, gestiune în acest sens este și acesta un subiect asupra căruia voi interveni, uh, să se fixeze taxele care vor fi asociate viitorului brevet unitar. Și aici, uh, practic, lucrurile ar trebui să se termine până la sfârșitul verii anului 2014. O va vorbi și Jerome de Brul despre acest lucru, dar din punct de vedere al nostru trebuie să găsim un echilibru între uh, atractivitatea și durabilitatea sistemului. Și în acest context, care este rolul Comisiei? Ei bine, Desigur, noi nu avem aceeași răspundere ca statele membre, însă noi urmărim uh, de aproape activitățile acestora și participăm în cadrul uh, comitetului uh, pregătitor și al celui restrâns și vom lua parte în continuare la discuții. De asemenea, vom încerca să ne asigurăm că ceea ce se stabilește de către Consiliu și Parlament va fi respectat. Și de asemenea verificăm să nu se încalce legislația europeană. Um, știți că modificarea um, regulamentului Bruxelles 1 este uh, necesară pentru intrarea în vigoare a brevetului unitar și sperăm că până la sfârșitul acestui an vom putea să obține um, un uh, acord între Parlament și Consiliu pe marginea acestui subiect extrem de important. În plus, trebuie să vă spun că există o serie de chestiuni juridice care nu țin de competența comitetului pregătitor sau celor restrâns și care ar putea să fie discutate în mod detaliat uh, din punct de vedere al Uniunii Europene. Să vă spun un exemplu clar, de exemplu problema coerenței între viitorul um, um, brevet unitar și certificatele suplimentare de protecție care ar putea să um, prelungească validitatea brevetelor pentru anumite tipuri de produse. În acest scop, Comisia a creat un forum suplimentar pe care l-am numit Comitetul de Contact, a cărui primă reuniune s-a desfășurat la 14 octombrie și care permite statelor membre să poată discuta orice subiect care nu ține de competența Comitetului pregătitor sau al celui restrâns. Și, în sfârșit, în ceea ce privește articolul 14 um, din uh, regulamentul privind um, brevetul unitar, e bine, trebuie să se încheie cu oficiul uh, european pentru brevete un acord instituțional astfel încât să se asigure funcționalitatea acestui sistem. Și aici sperăm să ajungem la un uh, acord. Practic, ce vă pot spune este că ne așteptăm la două mari provocări în ceea ce privește uh, Uh, brevetul uh, european. În primul rând, trebuie să reunim atractivitatea, coerența și durabilitatea financiară a sistemului. Costul brevetului unitar va fi uh, un element important pentru utilizatorii din viitor și Uh, desigur nu poate fi comparat cu um, costul obținerii unui brevet um, european în acest moment. așadar trebuie să creăm un cost atractiv dar în același timp trebuie ca sistemul să fie unul uh, sustenabil pentru oficiul european pentru brevete și pentru statele membre. deci acesta este Primul lucru care ne preocupă, în al doilea rând, a doua provocare, ar fi aceea că sistemul trebuie să fie fiabil, să aducă o siguranță juridică pentru utilizatori. Și aici este esențial să existe încredere, trebuie să fim siguri că utilizatorii și inventatorii vor avea încredere în uh, curte și în calitatea hotărârilor acesteia. Din acest punct de vedere, regulile de regulamentul de procedură este esențial, acesta trebuie să fie echilibrat și solid, trebuie să evite uh, Um, apelul la forum shopping și trebuie să se evite în măsura posibilului orice tipuri de abuz. Um, calitatea și formarea magistraților a judecătorilor este esențială și suntem siguri că statele membre se vor asigura că membrii acestei curți vor fi oameni de calitate. Ei bine, aceste chestiuni se par de importanță majoră și de aceea este foarte important să ne asigurăm ca în viitor aceste chestiuni să fie uh, rezolvate. Noi suntem în continuare uh, optimiști, sperăm uh, că vom avea un nou uh, brevet pentru alegerile europene din 2014, dar sperăm că în acest fel vom putea să asigurăm un brevet european pentru toate întreprinderile. Mulțumesc, domnule Delzu, foarte mult pentru această contribuție și acum îi dau cuvântul domnului Gérard, Jérôme de Brul, îmi cer scuze, vă rog. Thank you also to give... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să raportez uh, Comisiei Juri din Parlamentul European, uh, care a jucat un rol extrem de important la încheierea pachetului pe brevetul unitar. Câteva elemente esențiale. Aș vrea mai întâi să vă amintesc de cadrul general uh, al uh, protecției brevetelor, apoi voi vorbi despre stadiul implementării și creația comitetului, uh, comisiei din care fac eu parte. După cum știți, regulamentul 1257, care a, reglementează brevetul unitar, a fost uh, stabilit uh, sub regulile și procedurile Convenției uh, Europene pentru Brevete, care beneficiază de uh, o participare a statelor membre care pot să se implice în legătură cu acest regulament 1257. Parlamentul European se bazează, îmi cer scuze, regulamentul acesta se bazează pe un regulament, pe de o parte, și pe un decizia Parlamentului pe de altă parte. Decizia 1257 definește uh, domeniul de aplicabilitate al uh, brevetului european care uh, este acordat în cadrul Comisiei EPC. Apoi, convenției, îmi cer scuze. Statele membre trebuie să ofere breve, Oficiul European pentru Brevete de competențe în baza, baza acestui regulament. Apoi, articolul uh, următor se referă la statele membre care trebuie să creeze un comitet în cadrul Organizației Internaționale a Brevetelor. Cele 25 de state membre participante vor, se vor asigura de o guvernanță și supraveghere a activităților administrative, care însă vor fi delegate către EPO. Apoi uh, se va stabili și uh, care vor fi taxele de uh, participare și uh, acestea vor fi uh, repartizate celor 25 de state participante în conformitate cu regulamentul UE. În acest cadru, cele 25 de state participante au creat pe 20, pe 20 martie 2013 comitetul acesta de selectare. După cum spuneam și înainte, pe 20 martie, acest comitet și-a ținut prima reuniune inaugural, viitoare și uh, de atunci au avut mai patru reuniuni suplimentare pe 29 mai, pe 25-26 iunie, pe 18 septembrie și pe 13 octombrie. Următoarea reuniune este prevăzută pe 10-11 decembrie. Între 20 martie și 25 iunie activitatea Comitetului de Selecție a fost uh, mai ales concentrată pe chestiuni instituționale, crearea Comitetului, definirea componenței sale și adoptarea regulilor sale de procedură. În conformitate cu regulamentul UE, Comitetul de Selectare consistă din 25 de state membre participante și Comisia ca și observator. Comisia de Selectare a acordat de asemenea și statutul de observator la două ONG-uri care reprezintă utilizatorii sistemului european de brevete, Business Europe și uh, din 26, EPI, îmi cer scuze, din 26 iunie s-a început însă activitatea pe conținut. Prima chestiune de conținut cu care ne-am, eh, de care ne-am ocupat a fost regulile, proiectul de legi cu privire la uh, legislația mm, brevetului unitar. Aceasta se referă mai ales la procedura care va fi gestionată de către EPO și uh, Acestea includ toate sarcinile pe care statele membre le vor acorda acestuia în conformitate cu regulamentul în care funcționează, în baza căruia funcționează. Procedurile administrative, precum uh, cererile pentru efectul unitar, uh, dar și regulile administrative care au legătură cu plata taxelor sau uh, înregistrarea în, um, în registrul pentru um, brevete, uh, toate acestea se vor face în baza um, sistemului stabilit. Vor avea loc mai multe întâlniri care uh, vor trece prin mai multe etape până la decizia finală. Apoi, o altă chestiune care se va dezbate este chestiunea financiară pentru implementarea brevetului unitar. Protecția unitară a brevetelor a fost uh, discutată pentru prima dată în uh, prima reuniune a comitetului nostru pentru a uh, discuta aspectele financiare. Aspectele financiare și bugetare a implementării protecției unitare a brevetelor se referă deci la nivelul mai ales al taxelor, la actualizarea acestora, la cheia de distribuire a taxelor între statele membre participante, dar și la aspectele bugetare a sarcinilor administrative care vor reveni EPO și implementarea schemelor de compensare pentru rambursarea costurilor de traducere pentru uh, cererile de brevet uh, europene în uh, cadrul EPO. În cadrul acestei reuniuni din 30 octombrie, trei subiecte au fost prezentate uh, și discutate provizoriu în cadrul Comisiei de Selectare. Prima prezentare s-a referit la informațiile statistice despre validarea prevetelor uh, europene și procedurile de întreținere a acestora, dar și pro despre procedurile la nivel național uh, în cele 25 de state membre participante. A doua prezentare a fost una mai uh, de um, prospectare, care se referea la mai multe modele financiare care ar putea fi preluate în decizia de a alege fie un uh, brevet unitar sau un uh, brevet european clasic. Aceste două modele au fost comparate și din punctul de vedere al costurilor și din, mai ales din punctul de vedere al costurilor pentru uh, brevetul unitar. Aceste modele au conținut și alte elemente economice și mai mulți membri din Comitetul de Selecție au uh, atras atenția asupra acestui fapt. Schema de compensare, de rambursare a traducerilor a fost și ea de asemenea subiectul discuției noastre, pentru că Traducerea uh, este obligatorie într-una din limbile oficiale ale EPO. La acest moment, prezentarea uh, a arătat mai multe opțiuni pentru o schemă de compensare. De exemplu, dacă cererea de compensare va trebui să fie înaintată la dosarul uh, care conține cererea pentru patentare sau uh, ulterior, atunci când brevetul a fost deja acordat care va fi așadar uh, forma de compensare oferită, fie una pe bază de rată unică, fie una specifică. Discuția pe baza unor propuneri concrete pentru a stabili aspectele bugetare și financiare va continua și la începutul lui 2014. Uh, în ceea ce privește calendarul activității Comitetului de Selectare, vedem că um, activitatea acestui comitet trebuie să meargă mână-mână cu activitatea comitetului pregătitor pentru crearea um, instanțelor unice pentru brevete. Având în vedere propunerea comitetului de a implementa aceste uh, curți instanțe la începutul lui 2015, trebuie ca și activitatea comitetului să se concentreze pe acest uh, obiectiv, astfel încât implementarea brevetului unitar să fie terminată înainte de uh, stabilirea instanței unice pentru brevete și de aceea comitetul nostru dorește să se finalizeze toate activitățile sale până în iunie 2014 în această direcție. În concluzie, aș putea spune deci că putem să ne așteptăm ca pentru sfârșitul anului 2013 Comitetul de Selectare să fi uh, terminat uh, tratarea tuturor aspectelor instituționale, crearea sa, definirea componenței sale și procedurile de Uh, de respectat. Iar la sfârșitul lui 2013, același comitet va finaliza probabil o primă lectură a primelor uh, reguli de implementare a protecției unitare prin brevet și va fi inițiat probabil și o discuție despre aspectele bugetare și financiare ale implementării uh, brevetului unitar. La începutul lui 2014, comitetul va continua activitatea sa în ceea ce privește temele cheie pentru a putea lua o decizie finală pe această temă în, până în iunie 2015. Sper că v-am putut da o privire de ansamblu despre stadiul de implementare al brevetului unitar în, din perspectiva comitetului nostru de selectare și vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră dacă aveți nevoie de clarificări ulterioare. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această informație foarte completă. Îi dau cuvântul acum doamnei uh, Margot uh, Fröliger, care acum este din partea EPO la noi. Chairman, uh, honor... Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Jurii. Voi încerca să fiu subcintă. Asta pentru a nu repeta cele spuse de antevorbitorul meu. Regulamentul european privind brevetele unitare le cere statelor care participă la acesta să ofere EPO o mulțime dintre misiunile naționale. Nu regulamentul european face această schimbare, ci, din potrivă, statele membre au fost cele care au fost dispuse să însărcineze EPO cu aceste noi misiuni. Și acest lucru este posibil pentru că este prevăzut în Convenția Europeană privind brevetele. Printre aceste misiuni se numără recepția cererilor privind protecția pe bază de brevete, de asemenea uh, recepționarea intrărilor în registre, măsurile care vizează întreținerea brevetelor, de asemenea colectarea și distribuirea uh, taxelor pentru reînnoire și a taxelor cu privire la traduceri. EPO nu își va asuma de, una singură, de unul singur aceste misiuni. Regulamentul prevede cât se poate declar că statele membre trebuie să asigure guvernanța, dar și supravegherea acestor misiuni uh, încredințate EPO iar Comitetul uh, de Selecționare este cel care are această misiune de supraveghere. În plus, deciziile EPO pot face subiectul unor apeluri în fața curții unice în materie de brevete. Această curte, iată, care, care este o, un, o instanță uh, în materie privată la nivelul uh, statelor membre devine astfel și o instanță administrativă. EPO în momentul de față se pregătește pe plan intern pentru implementarea tuturor, acestor măsuri. Ne pregătim din punct de vedere tehnic, bineînțeles. De ce? Pentru că trebuie să cre- creăm un nou sistem IT pentru a putea face față tuturor acestor noi misiuni. Dacă tot uh, trebuie să ne ocupăm de înregistrări, atunci, bineînțeles, trebuie să creem uh, registru. Asta spre exemplu. Toate aceste măsuri uh, tehnice trebuie să fie finalizate înainte de începerea activității curții unice, iar calendarul nostru specifică ca dată finală Uh, luna iulie a anului 2014 pentru finalizarea acestor uh, măsuri tehnice. De asemenea, noi trebuie să clarificăm procedurile care pot fi demarate în fața Curții Unice în materie de brevete. De ce? Pentru că regulamentul prevede principiile generale, dar uh, în momentul de față trebuie să ne ocupăm de, de problem, problemele de Uh, de detaliu. Spre exemplu, dacă o solicitare este uh, transmisă prea târziu, ce se întâmplă? Ce se întâmplă dacă o traducere nu a fost uh, transmisă la momentul potrivit? Deci, toate aceste detalii, toate aceste aspecte tehnice trebuie în continuare să fie explicate, înțelese, reglementate prin intermediul unor instrumente de reglementare care au fost uh, deja pregătite de către EPO și care sunt în momentul de față discutate de către Comitetul de Selecționare și uh, asta această discuție se, se poartă și în prezența observa- sau utilizatorilor finali, precum Business Europe. Important este ca acest sistem, odată creat, să fie cât mai expeditiv cu putință, cât mai ieftin cu putință și cât mai eficient cu, cu putință. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a, ni, a ne asigura că aceste obiective sunt atinse. Comisia Europeană deja a vorbit despre importanța brevetelor unitare la nivel european, iar uh, EPO a propus că în ceea ce privește procedurile administrative pentru protecția brevetelor nu se va percepe absolut niciun fel de, de taxă. Iată, pentru uh, îmbunătățirea situației. Mai există și alte uh, detalii care trebuie să fie rezolvate în ceea ce privește schemele de compensare, de despăgubire. Uh, S-au menționat deja anumite anumite detalii, însă acestea sunt mult mai numeroase. Știți prea bine că unii considerau că această schemă ar trebui să se aplice doar în cazul IMM-urilor sau uh, inventatorilor uh, privați. Acum se pune întrebarea dacă noi trebuie să cerem uh, titularului de brevet să prezinte dovezi sau uh, ne mulțumim cu o declarație de autoevaluare sau uh, demarăm alte proceduri mai complicate. Iată, toate aceste aspecte sunt în momentul de față în curs de, discu- de a fi discutate. Am făcut propuneri, am prezentat opțiuni uh, statelor membre și urmează să se ia o decizie finală pe marginea lor. Vreau să mai comentez și programul de traducere automată. Ne doream ca acest sistem să fie creat, ne doream ca el să, să, să se transforme într-un instrument cât mai eficient cu putință care să ușureze procedurile de traducere. Noi la EPO am încercat să sprijinim uh, sistemul acesta, avem uh, traducerea automată din și înspre engleză din majoritatea limbilor oficiale la nivel de Uniune Europeană. Nu se aplică aici sau nu se regăsesc uh, aici uh, cele trei limbi nordice și croata, dar și acestea vor fi adăugate în curând în sistemul nostru de traducere automată. Aceste sisteme sunt deosebit de importante pentru uh, politica noastră de informare, politica noastră de calitate privind prefetele și pentru toate procedurile care uh, Uh, însoțesc uh, acordarea de, de brevete. Și sistemele noastre se vor lărgi, vom adăuga în curând coreana și chineza în ple, pleiada de limbi pe care le putem oferi. Uh, aceste sisteme automate sunt din ce în ce mai cerute de către titulari, pot fi accesate rapid, fără niciun fel de costuri și există vă pot spune circa 40 de mii de cereri de traducere automată din germană în engleză, mai mult de 50 de mii de astfel de solicitări din franceză în uh, engleză, dar și la fel de multe solicitări uh, cu privire la alte limbi, precum uh, spaniola, dar și româna și bulgara. Deci există sute de astfel de solicitări lunar. Vă dați seama cât de importante și ce interes generează aceste sisteme automate de traduceri. Noi suntem uh, convinși că calitatea traducerilor automate va crește astfel încât peste câțiva ani vom putea să renunțăm la la traducerile care în perioada de tranziție trebuie să fie furnizate în continuare de titularul de brevete. Astfel vom putea ajuta sau îi vom putea ajuta pe titulari să economisească mulți bani pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult! Trecem acum la domnul Paul van Boikering, care este președintele Comitetului Pregătitor uh, a tribunalului. Aveți cuvântul. Uh, monsieur de Brule, I recall the very important work. Mulțumesc foarte mult. Ca și antevorbitorii mei, vreau să reamintesc rolul foarte important pe care l-a jucat această comisie în crearea pachetului privind pachetul unitar și, de asemenea, apreciez foarte mult că, la mai puțin de un an după acest acord, vă interesați de situația curentă. În, prim, în ceea ce privește implementarea, E bine, comitetul nostru este uh, unul care are o sarcină de a pregăti toate chestiunile practice în care sunt um, conectate cu intrarea în vigoare a acordului. Și în acest sens, um, președinția irlandeză a ținut o reuniune inaugurală la 26 martie și acest lucru s-a întâmplat la um, un pic mai mult de o lună după semnarea acordului, care a arătat foarte bine cât de determinate, cât de hotărâte erau statele membre să creeze această curte unificată. De asemenea, la prima reuniune s-a ales uh, președintele și vice, s-au ales președintele și vicepreședintele și coordonatorii și de asemenea s-a hotărât că uh, începutul 2015 ar reprezenta o, un termen ambițios, dar realist pentru intrarea în vigoare și în, în funcționare a curții. Până în acest moment, uh, Comitetul de Pregătire a ținut uh, trei reuniuni, uh, printre care și-a stabilit o foaie de parcurs, a lansat o procedură de preselecție pentru judecătorii curții, a lansat o consultare publică în ceea ce privește proiectul de regulament de procedură al curții și a discutat chestiunile legate de finanțare și de cost în faza de pregătire. Uh, ne-am uh, împărțit activitatea în cinci domenii, avem un coordonator pentru fiecare care conduce un grup de state membre și după aceea um, raportează um, comitetului în ceea ce privește progresul, uh, o, o trecere în revistă cuprinzătoare a um, activității de pregătire care e necesară pentru um, înființarea cursii se poate regăsi în uh, foaia de parcurs a comitetului nostru, precum și pe um, uh, site-ul um, special uh, constituit în acest sens, www.unifiedparentcode.org. Dacă este să urmărim acest obiectiv ca um, curtea să aibă de la bun început uh, o activitate coerentă. La începutul 2015 e nevoie de judecători experimentați, de staff suficient, de un cadru financiar și juridic, de uh, clădiri, de um, echipamente electronice și de asemenea, în acest fel, uh, deținătorii de brevete care vor să um, facă opt out pentru brevetele lor pot să facă acest lucru dinainte. Uh, faza de um, pregătire a implicat și pregătirea um, regulamentului de procedură. De asemenea, s-au stabilit um, uh, certificatul de avocat pledant, apoi uh, înființarea unui centru de mediere și de arbitraj, un calendar al tarifelor, norme privind grefa, ajutorul, asistența juridică și așa mai departe. De asemenea, um, grupul de lucru privind aspectele financiare pregătește niște um, dispoziții speciale în sectorul financiar și apoi în ceea ce privește pensiile și salariile um, încercăm să externalizăm acest serviciu, iar în ceea ce privește grupul de IT, acesta vrea să furnizeze, să achiziționeze un sistem de gestionare a dosarelor și a cauzelor și în acest sens au propus o serie de uh, Uh, variante din cele mai diverse, dar cea mai uh, promițătoare mm, abordare ar fi aceea de a folosi un sistem bazat pe un sistem de cloud computing care să minimizeze costurile și să, dezvol- să dezvolte um, uh, un calendar astfel încât să se asigure un nivel um, corespunzător um, și uh, perfect potrivit sistemului curții. Apoi, în ceea ce privește mm, Uh, clădirile, mm, un sediu sau mai multe sedii posibile sunt uh, în acest moment identificate de către statele contractante gazdă și uh, există un grup de lucru care identifică costurile mm, adiacente um, și care vor fi acoperite de țările gazdă um, și face în acest sens niște specificații minime. Cât despre mm, Uh, judecători, uh, ei bine, um, disponibilitatea unui număr suficient de judecători de bună calitate este esențială și în acest sens uh, există un grup care privește resursele umane și formarea și care a prioritizat pregătirii pentru numirea primului grup de judecători și organizarea primului um, corp de judecători. În aceste sarcini, grupul pentru resurse umane și training este asistat de un Um, complet uh, consultativ, care are o serie de membri experimentați, uh, plus acest uh, complet are, face o evaluare atât a calificării și a experienței candidaților, cât și um, um, evaluează procedurile de formare pentru judecătorii candidați. Uh, de asemenea, uh, comitetul pregătitor a, a lansat o pregătură de preselecție care să uh, facă apel uh, la candidaturile judecătorilor interesați, atât cei care ar lucra um, cu normă întreagă, cât și cu normă um, parțială, atât pentru judecătorii calificați tehnic, cât și pentru cei calificați juridic și această fază de preselecție mm, trebuie să se facă fără a prejudicia procedura de numire. Această procedură își, uh, își propune să facă o listă de candidați potriviți. Plus, în ceea ce privește formarea, aici uh, se vor face uh, cursuri în ceea ce privește mm, legislația în domeniul breveturilor și mm, și modul de pledare în materie de brevete și se vor combina cu niște organizarea unor pseudoprocese și a unor stagii um, la tribunaluri care se ocupă de domeniul acesta. Plus, în ceea ce privește formarea tehnică, uh, vor fi uh, cursuri uh, specifice, precum și cursuri de limbi pentru ambele tipuri de judecători. Așa cum s-a mai spus anterior, în toate statele contractante se desfășoară în acest moment activități pentru pregătirea în vederea ratificării acordului. Deja Austria a depus, a depozitat instrumentul său de ratificare la 7 august uh, iar acest acord acordă statelor membre posibilitatea de a înființa niște divizii regionale ale Uh, curții și în acest sens există um, o muncă de pregătire aflată în diverse etape în uh, mai multe state membre. Um, ca o concluzie, putem spune că mai sunt multe de făcut, însă putem spune deja că um, activitatea Comitetului de Pregătire este în grafic și că rezultatul Uh, rezultatele pot fi deja, primele rezultate pot fi deja arătate. În general, activitatea comitetului nostru a fost primită um, bine în cadrul um, practicienilor și uh, de către utilizator. Mai mult, este încurajator faptul că o, um, activitatea colegilor noștri este și ea încurajatoare, asigurând că Uh, acest uh, proiect are un caracter într-adevăr european. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Uh, cred că este într-adevăr un proiect extrem de amplu și l-ați descris foarte bine tot ceea ce trebuie să fie considerat la elaborarea sa. Trecem mai departe acum la cadrul juridic și vreau să salut pe Johannes Karcher, care este coordonatorul grupului de, pentru cadrul juridic și aș vrea să-i dau cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Grupul de lucru drept se ocupă cu diverse chestiuni care țin de implementarea juridică a pachetului pentru brevete. Mai întâi, de exemplu, regulile de uh, diferitelor tribunale, structura taxelor, uh, regulile pentru uh, asistența juridică și toate formularele care trebuie folosite de către avocații care pledează în cauze de brevet. Toate aceste chestiuni de cadru juridic sunt extrem de importante pentru a putea începe activitatea noastră. În ceea ce privește regula, uh, regula de procedură, uh, am putea spune că aceasta se bazează pe o decizie a Comisiei din mai 2013. A avut loc o audiere în, în iunie și din iunie până în 2013 uh, au avut loc mai multe audieri în care s-a considerat diverse opinii din partea unor uh, diferite, a diferite instante, birouri de avocați și așa mai departe. Uh, Apoi, la începutul lui 2013 și până în 2014, urmează faza în care aceste avize din, vor fi evaluate de către grupe de experți și se vor face uh, mai multe propuneri pentru această proiect, acest proiect. Apoi, la începutul lui 2014, va, uh, se va întruni din nou grupul de lucru care va prelua aceste activități în legătură cu uh, Uh, ordinea de procedură și uh, aceasta uh, până în, până în 2014, până în vara lui 2014, va, se va prezenta un prim proiect și se vor face primele, primii pași în acest sens. Eu aș dori să vă spun în primul rând că toate aceste lucruri pe care le voi spune astăzi sunt părerea mea personală. Activitățile eh, grupului de lucru nu au tras încă concluzii și de aceea pozițiile eh, grupului de lucru momentan sunt eh, confidențiale și nu pot să vi le expun. Trebuie spus mai întâi că um, pentru a crea o normă procedurală ne trebuie o bază juridică. Articolul 41 al acordului pentru instanța unică pentru brevete este baza noastră juridică. Acest uh, articol prevede că norma procedurală trebuie să fie armonizată cu uh, acordul acesta în conformitate cu uh, toate procedurile care se folosesc la instanțe în momentul de față. Apoi există mai multe principii procedurale care trebuie respectate. Este vorba de principii procedurale, de exemplu, a unui, uh, unei proceduri corecte, a unor negocieri corecte, mm, principiul dispunerii, apoi principiul dreptului de a fi audiat, principiul evaluării uh, libere a probelor și așa mai departe. În ceea ce privește competența mm, acestuia e vorba de, un sentin, este vorba de o curte, de o instanță care va, se va baza pe uh, regulamentul UE 1215 din 2012 și care uh, poate să uh, emită sentințe în chestiuni civile și comerciale în conformitate cu regulamentul Bruxelles 1 și formularea sa nouă. Procedura se, te, se împarte într-o procedură scrisă, una orală și uh, apoi partea de probe. E vorba și de o procedură intermediară și este important și să vorbim despre rolul activ al curții la uh, colectarea probelor. Uh, Instanța poate și să ceară o colectare suplimentară a probelor uh, pentru a asigura acestea și să um, asigure, um, de exemplu, elementele de valoare. Toate acestea se bazează însă pe regulamentul 2004-28 care consideră, 48 care consideră că aceste drepturi pot fi exercitate. În cazul unei acțiuni în constatarea încălcării unui drept sau unei cereri reconvenționale, Există, de asemenea, norme despre cum poate să acționeze această instanță și în momentul de față s-a discutat foarte mult despre aceste probleme, s-a ajuns la concluzii, pentru că instanța care a fost uh, consultată poate să decidă despre, uh, să decidă în cadrul procedurii de decizie integrată, prin sentință integrată, sau poate să continue procedura de acțiune în constatarea încălcării unui drept separat. ceea ce privește probele, acestea uh, pot fi ordonate de către curte cum dorește. La început însă nu se pot uh, lua decizii în primă instanță decât în chestiunea de fond. Tot restul uh, sentințelor, cum ar fi chestiunile privire, cu privire la Uh, alte decizii um, aferente nu pot fi uh, apoi uh, contestate decât în fața unei curi de apel. În ceea ce privește cele spuse până acum, acesta este cadrul în care putem acționa și vă pot face câteva precizări. În legătură cu proiectul actual, câteva idei de principiu. Proiectul acesta conține, după părerea mea, o bază foarte bună pentru crearea unui uh, unei proceduri eficiente și transparente care să poată să fie finalizată într-o perioadă destul de scurtă de timp și care oferă și o siguranță juridică pentru toate părțile implicate. Textul um, despre care vorbesc eu um, se referă pe, la diferite tradiții juridice europene, care însă au fost sintetizate într-o procedură foarte coerentă, ceea ce este un lucru îmbucurător. Chiar și dacă în detaliu mai există nevoie de discuție pe anumite teme, putem să concluzionăm că utilizatorii acestei noi proceduri vor fi bucuroși de ea, se, ceea ce se vede și din diferitele avize pe care le-am primit până acum în mod evident. Proiectul uh, normei procedurale conține cinci puncte cinci etape ale procedurii. În primul rând, e vorba de derularea celor trei uh, etape procedurale. Pentru fiecare plângere există mai întâi o procedură scrisă pentru care există un calendar clar cu termene, iar uh, apoi uh, raportorul trebuie să se ocupe de procedura intermediară și de uh, negocieri după un anumit tipic pe care trebuie să îl respecte. Poate să ceră, de exemplu, în această etapă probe suplimentare și să pună accentul procedurii uh, pe ceea ce dorește pentru a clarifica ce mai este necesar. Apoi uh, apare etapa negocierilor orale care au, care au loc în fața instanței și apoi Uh, următează faza, urmează faza de implementare, de executare a deciziilor, a sentințelor, care de asemenea are și ea un, uh, o procedură de respectat. În ceea ce privește dreptul procedural, care este a doua parte a normei procedurale, există mai mulți parametri importanți. În primul rând, uh, o chestiune că, clară, și anume că probele care au fost determinate ca fiind valide rămân astfel, iar dacă există litigii, sunt, procedute, sunt prevăzute proceduri. Apoi mai există și audierea martorilor, care de asemenea se derulează după o procedură anume, iar uh, Curtea poate de asemenea să determine cum se procedează ulterior. Partea a treia a normei procedurale uh, este una mai succintă, pentru care nu este nevoie de o prezentare a tuturor probelor. Avem aici o parte scrisă și o parte orală și în funcție de urgența acestui tip de procedură se pot folosi uh, decizii preliminare care stau la dispoziția curții și curtea trebuie să se gândească aici la interesul părților, care este un principiu esențial. Uh, instanța poate să dea de asemenea sentințe cu privire la plata de daune, însă acestea pot fi revocate ulterior. Trebuie însă făcute aceste, luate aceste decizii dacă se ar fi putut uh, să se ia decizia fără audierea uh, părții adverse. În ceea ce privește apelul, ele sunt comparabile, normele procedurale, cu cele care se uh, aplică de obicei la un apel. Mai bine sărim peste acestea, având în vedere cât este ceasul. Și vin la, uh, ajung la ultima parte, în care aș dori să vă spun că mai există anumite prevederi generale pentru procedura aceasta, care uh, însă acoperă toate um, elementele procesuale. E vorba aici de deciziile competente, de regulile de reprezentare în proces, și despre uh, regulile despre cum se poate întrerupe procedura, o calculare a termenilor, cum se poate uh, gestiona um, o schimbare a majorităților în cazul părților care se, își modifică poziția, uh, costuri procedurale și ajutor, ajutor judiciar. Toate aceste prevederi sunt prevăzute, deci, așadar, în condițiile generale din finalul regulii noastre și vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Karcher. Tillmann, de Mitglied des Drafting. Și trecem acum la următorul vorbitor, domnul Winfried Tillmann, vă rog. Uh, Mitglieder des Rechtsausschusses. Domnule președinte, stimați uh, membrii ai Comisiei Jurii, ne aflăm aici în fața dumneavoastră datorită dumneavoastră, datorită eforturilor pe care le-ați uh, depus anul trecut uh, în ceea ce privește promulgarea acestei, uh, acestui regulament, un regulament net îmbunătățit prin adăugarea, prin eforturile dumneavoastră, a articolului 5, care prevede dreptul la acțiunea în încetarea întemeiată. Iată, regulamentul este unul solid și va putea cu siguranță să facă față plângerilor depuse de Spania în ceea ce privește uh, aceste acte legislative. În orice caz însă, lupta în ceea ce privește această acțiune în încetare întemeiată continuă și astăzi uh, în contextul discuțiilor cu privire la ordinea procedurală. Comisia de redactare, din câte știu eu, a creat deja 15 variante ale aceste, acestor reguli de procedură, ale acestui regulament de procedură. Prin urmare, vă dați seama, fiecare detaliu a fost uh, a fost uh, cercetat, dar cu toate acestea, audierea pe care am organizat-o de curând uh, a reprezentat un pas înainte. Am reușit să aflăm multe lucruri noi, dar mai important decât atât este faptul că, iată, această audiere ne-a arătat clar că toți actorii implicați, iată, sunt uh, foarte hotărâți să participe la crearea acestui regulament de procedură. Și-au dat seama, iată, într-un final, că textul nu este chiar atât de Uh, plin de prejudicii precum se considera înainte. Uh, știți prea bine, înainte s-au, uh, s-au exprimat o serie de comentarii negative care, iată, între timp au dispărut. În momentul de față, toți actorii își doresc să creeze o variantă cât mai echilibrată, cât mai ușor de pus în practică, atât de către reclamanți cât și de către părâți s-au trimis 110, uh, de, 110 uh, comentarii, 110 comentarii din partea diferitor actori. Vedeți acolo că din aceste 110, de coment, 110 uh, comentarii scrise au fost primite 10 din Statele Unite ale Americii. De ce? Pentru că o serie de companii americane solicită eliberarea de brevete aici în Europa. Uh, au participat și 22 asociații uh, industriale, în special din sectorul farmaceutic și sectorul IT, în special asociații anglosaxone mai apoi, 15 asociații profesionale și-au uh, prezentat comentariile, de asemenea avocați și uh, uh, uh avocați specializați în dreptul acestor, acesta ar brevetelor sau uh, s-au implicat în toate aceste, aceste discuții. Pe ansamblu am primit vreo nu știu, peste vreo 600 de comentarii pe care le-am cercetat cu mare atenție. Care au fost cele, cele mai importante teme în context? Ei bine, voi menționa în primul și în primul rând problematica uh, acțiunii în încetare. O mulțime de um, actori din industria IT uh, și-au exprimat îngrijorarea pe această temă. Um, aceste comentarii negative au venit în special din uh, Statele Unite ale Americii și din statele anglosaxone. De ce? Pentru că acestea sunt statele care se confruntă cu problematica trolilor, acelor, uh, adică acele in, in, entități care practic nu au uh, activități economice, dar sunt deținătoare de brevete. Știți prea bine uh, că în Statele Unite ale Americii aceasta este o temă de mare actualitate, cunoaștem cu toții decizia eBay, um, o decizie foarte importantă pentru uh, tratarea acestor troli. Dar uh, important este să înțelegem faptul că în dreptul anglosaxon această acțiune în încetare uh, întemeiată nu există. Acolo există doar așa numitul equity relief. Tocmai de aceea, iată, actorii uh, anglosaxoni își doresc ca acest drept să fie limitat în legislația europeană. Uh, atât în ceea ce privește regula 211, cât și în ceea ce privește uh, regula 118. Ei bine, din punct de vedere, sau în, într-o manieră cu totul și cu totul interesantă, industria uh, farmaceutică are o cu totul altă poziție decât uh, sectorul IT. Sectorul farmaceutic dorește ca acest drept să se extindă până și asupra micilor companii care, așa în garaj, creează medicamente generice. În orice caz, acordul privind curtea și regulile de procedură trebuie să țină cont de toate aceste uh, aceste dorințe și să le uh, cristalizeze în norme care să se bazeze pe directiva de implementare. Acolo, în această directivă de implementare, avem un articol 3 deosebit de important pe care nu trebuie să-l uităm. Important este însă să înțelegem și faptul că punctul de plecare în Europa este altul decât în Statele Unite ale Americii și anume, și anume aici în Europa avem acest drept uh, la uh, acțiunea în încetare întemeiată, prin urmare, iată, în Europa o instanță poate e drept, poate nu trebuie neapărat, dar poate să facă uz de acest drept. Acest drept uh, se referă în special la măsurile asigurato- asiguratorii. Și acestea uh, în ce constau? În ce constau? Constau uh, într-o, printre altele, obligație de a acorda o despăgubire în cazul în care toate deciziile au fost implementate mult prea uh, rapid și uh, uh, de asemenea o serie de alte, alte măsuri asiguratorii. Și dacă am terminat cu această primă temă importantă, trebuie să trec la a doua, și anume bi, bifurcarea. Bifurcarea între diferitele ramuri ale acestei, uh, a acestor uh, drepturi și uh, modalități de a acționa modalități care revin tribunalelor, bineînțeles. Din nou, vocile cele mai tari care se aud vin din Marea Britanie, iată un stat anglosaxon. Acolo uh, Um, există uh, o serie de voci care cer permiterea acestei bifurcații, dar uh, între timp uh, s-ar putea ca situația să se schimbe uh, Um, se prea poate ca problematica bifurcației să fie practic uh, acceptați, acceptată în contextul curții de apel. Deci curtea de apel se prea poate să aibă dreptul de a gestiona de la bun început într-o manieră optimă toată problematica. În al treilea rând, o a treia temă importantă este acel opt-out. Se spune că pe parcursul a șapte ani de tranziție, problematica brevetelor uh, urmează să fie tratată la, la nivel național. Ei bine, ce se întâmplă de fapt? Entitățile vor să, să aleagă acest opt-out timp de șapte ani, suficient timp uh, încât să-și dea seama dacă curtea funcționează sau nu. Ei bine, urmând ca mai apoi, în cazul în care lucrurile merg bine, să, deci, să se decidă pentru un opt-in. Dar uh, Iată, toate semnele ne arată că uh, instanța funcționează foarte, foarte bine. Toate aceste reglementări duc la o armonizare a uh, dreptului european și, de asemenea, decizia acestui tribunal, acestei curți, poate fi executată obligatorie în absolut toate statele, conform articolului 43 sau articolului 28. Prin urmare, iată, avem un fel de mic brevet uni, uh, uh, unitar, chiar și cu acordul privind uh, curtea, chiar și în acesta, doar în acesta. Regulamentul chiar merge mai departe. Uh, între timp, companiile și consilierii companiilor și-au dat seama că acest opt-out și opt-in uh, prevede o mulțime de uh, pericole, o mulțime de capcane și tocmai de aceea consultantul trebuie să uh, se gândească tare bine dacă își consiliază clienții pentru opt-in sau pentru opt-out. Vom continua discuția pe marginea celor peste 600 de comentarii și cu siguranță vom veni cu niște probleme, cu, cu niște detalii mult mai concrete. Vă mulțumim foarte mult. Urmează acum uh, Terry Sawyer de la Business Europe, care este actorul, o să-i spun, cel mai important. Aveți cuvântul. Thank you very much and uh, thank you. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul, mulțumesc pentru invitație. După cum uh, ați auzit și anterior de la profesorul Tillman, ați înțeles poate cât de greu este să reprezinți industria, pentru că părțile implicate au desigur uh, opinii diferite, în funcție mai ales de domeniul de activitate, uneori și în funcție de țara din care provin. Eu o să fac tot ce îmi stă în putință, dar trebuie să vă spun că și înainte de a veni aici am primit mesaje prin care eram întrebat ce ai să spui. Desigur, n-am fost surprins să primesc astfel de mesaje. Înainte de a începe, aș vrea să spun că de la ultima audiere pe care am avut-o aici, s-a întâmplat un lucru important și anume publicarea acestui document. Este vorba de acest studiu economic publicat în septembrie împreună, de, împreună cu OHIM sau cu OAPI. Foarte important. Înainte chestiunile legate de proprietate intelectuală erau așa, crezi sau nu crezi, dar acum avem niște lucruri concrete, niște fapte și cifre. Desigur, toate pot fi contestate. N-am văzut niciodată vreun studiu economic care să nu poată fi contestat, dar cu siguranță prin acesta avem un uh, un punct de plecare pentru discuțiile noastre. E foarte important să vedem ce învățăminte tragem din acest lucru, pentru că există precedente uh, există um, cifre referitoare la numărul de locuri create în domeniul proprietății intelectuale și așa mai departe. Deci e de reținut acest document. Acum revenind la această curte a noastră, această curte unică în materie de brevete și la acest brevet unitar. Eu cred că acum este vorba de o etapă inițială pentru Europa, pentru companiile europene și considerăm că în viitor vom putea să obținem protecție, la fel ca și prietenii noștri americani, japonezi, chinezi, sau vom avea acces la protecție și la un cost uh, acceptabil. Dar există și uh, uh, niște riscuri. Nu mă va mai avea beneficii din acest sistem decât dacă um, costul protecției este unul rezonabil. Știm deja că uh, din situația curentă că aceste costuri mari care sunt asociate protecției duc la niște consecințe foarte negative. Multe companii au renunțat pentru că n-au putut să obțină protecție în toate cele 28 de uh, state, existau niște lacune și desigur că acestea au reprezentat un uh, impediment mare. Costul, factorul cost factorul legat de taxe este foarte important pentru că acestea sunt, uh, aceste taxe anuale sunt um, importante, trebuie plătite uh, anual pentru menținerea sistemului. Um, există și o contribuție Um, care ar trebui să fie făcută de către statele membre, dar e vorba mai degrabă de niște recomandări, nu de chestiuni concrete. Există trei mari actori uh, care trebuie luați în considerare aici. Oficiul European pentru Brevete, statele membre și inovatorii. Da, aici ce nu e clar, ce nu este clar din document, este modul în care aceste interese foarte diferite vor fi reconciliate. În cadrul EPO există un consens general că um, aceste costuri generale administrative suplimentare uh, generate de acest nou sistem pot fi compensate și că până la urmă bugetul uh, general um, al EPO nu trebuie să fie periclitat. Și atunci problema s-ar putea să apară în altă parte și anume s-ar putea să constea în așteptările statelor membre uh, cu privire la beneficiile pe care le vor avea. Și ce înseamnă asta? Cu cât vor mai mult, um, cu cât își imaginează că vor câștiga, um, cu cât um, impun mai mult uh, taxe peste nivelul actual, cu atât uh, va fi mai puțin uh, avantajos pentru întreprinzători. Și întrebarea se pune ce își propune acest nou sistem? Să uh, încurajeze inovația în Europa sau să crească profiturile statelor membre? Ei bine, cred că această chestiune ar trebui să fie luată mai mult în considerare. Acum trecem și la chestiunea legată de opt-out și de opt-in. Și aici m-au întrebat uh, colegii mei, ce ai de gând să spui? Păi, în primul rând, spun că această opțiune va duce cu siguranță la costuri. Cineva trebuie să plătească. Și atunci, întrebarea este, toată lumea trebuie să plătească în folosul sistemului? sau se va face o contribuție diferită în funcție de opt-in sau de opt-out. Desigur, costurile trebuie să fie rezonabile pentru a se minimiza această problematică financiară. Și acum să revenim la proiectele concrete, care sunt foarte interesante. E bine, această curte unică cu judecători uh, experimentați și care va avea o competență în tot teritoriul Uniunii Europene. Însă e un lucru foarte interesant, dar provocarea constă în faptul că e vorba de un nou organism care trebuie să fie armonizat înainte de intrarea în vigoare a noului pachet. Uh, toate chestiunile cu care se ocupă cele cinci uh, grupuri de lucru care au fost menționate de antevorbitori sunt esențiale și vom comenta pe marginea acestor uh, activități de îndată ce va fi suficient uh, material pe care să comentăm. Am observat deja mm, din activitatea acestor comitete că au primit niște contribuții foarte numeroase. Da, acum um, importanța va fi uh, implicarea judecătorilor în uh, litigiile respective. Se pare că uh, puterile acordate acestor judecători sunt prea mari. Dar când e vorba de limitarea mandatului acestora, e clar că pe, pe fiecare sector industrial și pe fiecare tradiție a sectoarelor naționale um, E bine, toate aceste diferențe duc la abordări foarte diferite. Și sarcina Comitetului de Redactare și, până la urmă, cea a Comitetului de Pregătire este una extrem de grea. E și o chestiune de a, de a nu vedea pădurea de copaci. Deci nu trebuie să uităm uh, um, tratatele fondatoare, Convenția de la Paris și TRIPS. Și aici cred că este esențial un, pentru că o curte este, calitatea unei curs constă în calitatea judecătorilor săi iar conceptul de curte unică a plecat de la premisa că aceasta va beneficia de pe urma unor judecători experimentați. Și aceasta este condiția cea mai importantă, poate unica, pentru succesul acestui uh, tribunal, acestei curți și pentru succesul său și um, contribuția la economia europeană. Um, aici de, trebuie să ne asigurăm că uh, trebuie să fie judecători din toate statele membre, dar Um, uh, calitatea lor este importantă până la urmă și de aceea uh, rugăm statele membre să înceapă cât se poate de curând selectarea judecătorilor și formarea acestora, inclusiv uh, în ceea ce privește competențele lor lingvistice, astfel încât să poată să facă parte din complete de judecată cât se poate de repede. Dar, în principiu, eu sunt încrezător. Am menționat de multe ori că n-ar trebui să uităm ce s-a întâmplat în cadrul EPO. Am fost foarte anxioși acum 40 de uh, ani despre ce se va întâmpla acolo. Va fi un sistem german, unul britanic și, până la urmă, cred că în ceea ce privește această curte unică, uh, se va întâmpla cam același lucru ce s-a întâmplat și la EPO. Dacă vorbești cu judecătorii, îți dai seama că, până la urmă, judecătorii uh, nu vor să facă ce au făcut în Germania și nici judecătorii britanici nu vor să facă ce făceau în Regatul Unit. Și același lucru e valabil pentru judecătorii din oricare stat membru. Ei bine, ei vor face parte dintr-un sistem de la zero, nou, vor avea libertate asociată acestuia și va fi vorba de un sistem unificat. Așadar, uh, Poate că sunt eu prea optimist, dar eu cred că până la urmă sistemul acesta va funcționa, curtea aceasta va funcționa. Dar aș vrea să, să vă reamintesc o propoziție lui Anatol France pentru a îndeplini lucruri mărețe. Trebuie nu doar să acționăm, trebuie să și visăm, nu doar să planificăm, ci să și credem. Și eu fac acest lucru. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult! Suntem aici pentru că văd că n-am fost lăudați de foarte mulți dintre experți și vreau și eu să vă transmit laudele mele. Pregătirea pentru punerea în aplicare a ceea ce se decide politic, văd că este la um, un nivel foarte înalt și merge deja foarte bine. Aceasta este pentru moment prima mea reacție față de ceea ce am văzut aici. Oricum îmi pot imagina foarte bine că și colegii să aibă întrebări și de aceea aș dori să deschid acum runda de întrebări și răspunsuri. Cine dorește să pună întrebări din partea comisiei noastre? Nimeni? toată lumea fericită și raportorii toți fericiți. Foarte bine, ce vrem mai mult de atât. Okay, ja gut, es gibt politisch Unterschiede. Intervenții fără microfon. Există diferite păreri politice despre brevete, dar oricum, atunci putem să încheiem această audiere. Vă mulțumim foarte mult pentru uh, expuneri. Văd că ați uh, putut satisface foarte repede comisia noastră. Dacă se va termina activitatea dumneavoastră, cred că vom putea să mai ne întâlnim încă o dată pentru ca să ne raportați despre, proces, despre progrese, să vedem cum a arătat fiecare punere în aplicare concret. Și uh, din punct de vedere politic suntem foarte mulțumiți oricum. Mulțumim foarte mult pentru că ați venit la noi în uh, comisie. Facem acum o scurtă pauză pentru că după aceea continuăm cu o parte ne publică a reuniunii noastre. Cred că se trebuie tăiat stream ul Oricum, la 17 continuăm cu, uh, continu- cu restul reuniunii noastre.